directive care vor figura la, în conformitate cu regula 74 a Parlament, regulamentului de procedură a Parlamentului European, vor figura la uh, procesul verbal al acestei ședințe. Porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejską Cele trei acte legislative sunt următoarele. E vorba de regulamentul Parlamentului European și a Consiliului referitor la Uh, fibre textile, Apoi, directiva Parlamentului European și a Consiliului referitor la directiva 1992-62 referitoare la uh, autovehicule uh, grele și directiva Parlamentului European uh, și a Consiliului referitoare la protecția uh, drepturilor de autor și drepturi uh, aferentele acestora. Aceste texte vor figura la procesul verbal al acestei ședințe.